Finlanda s-a opus. În Rusia, când se scrie istoria, ei spun că mica Finlandă a început războiul, deși sferele de influență au fost împărțite cu mult timp înainte și trebuie să învățăm din acest lucru. Mulțumesc foarte mult, domnule Hakarainen. Acum, domnul Costa Slotovski, un minut. narrația istorică Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că a apărut într-adevăr uh, o altă citire a celui de-al doilea război mondial și e vorba de o grămadă de minciune aici. Sigur că fiecare vrea să se lepede de responsabilitatea proprie, dar în același timp se dorește împărțirea și divizarea opiniei internaționale. Cel de-al doilea război mondial nu ar fi zbucnit dacă în august 1939 uh, nu s-ar fi semnat pactul de non-agresiune între Rusia și uh, Germania hitleristă. Nu putem să punem la îndoială aceste fapte. Dacă o țară nu este capabilă să preia răspunderea pentru crimele pe care le-a comis și încearcă să pună această vină în grădina altcuiva, nu putem să-l considerăm un partener credibil pe scena internațională. Minciunile Kremlinului cu privire la istoria recentă europeană arată singure care e situația cu Rusia de astăzi și nu mai vorbim de faptul cu cine este, de, cine este responsabil pentru al doilea război mondial. Mulțumesc, domnule Zlotovski, iar acum vreau să-i dau cuvântul următorului vorbitor, care este Alexandrov Iordanov. Un minut. Categoric nu trebuie. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să condamnăm orice încercare a lui Uh, Putin de a face scăpată um, Rusia de ce s-a întâmplat în timpul cel de-al doilea război mondial și după aceea. Tragedia Bulgariei a început în septembrie 1944 când Uniunea Sovietică a declarat război Bulgariei. Uh, comuniștii se referă la uh, asta ca la războiul de eliberare, însă clar că asta era o minciună sfruntată, pentru că uh, regimul comunist a ucis elita națiunii, a deschis lagăre de concentrare și Tribunal Poporului, o, o instanță ilegală, s-a constituit. Rusia datorează scuze nu doar Poloniei și statelor uh, baltice, ci și Bulgariei. N-ar trebui să uh, permitem uh, niciun fel de flirt cu uh, regimul de la Kremlin. Trebuie să ne opunem războiului uh, uh, hibrid și uh, sper că anul acesta nu vor mai exista și vorbitorul a fost întrerupt. Mulțumim, domnule Alexandru Iordanov. Domnul Vitanov, un minut. Septembrie миналата година в тази зала se prie резолюция. Mulțumesc. În septembrie anul trecut, acest parlament a adoptat o rezoluție cu privire la viitorul Europei și istoria Europei. Și S-a vorbit și despre pactul Ribbentrop-Molotov, însă rezoluția nu vorbește deloc despre fascism, antifascism și opoziția fascistă. Nu ar trebui să refuzăm să recunoaștem că a existat acest pact din 39 și înțelegerea între Germania nazistă Regatul Unit, Letonia, Estonia și agresiunea ulterioară a lui Hitler. Nu vorbim aici despre Rusia și propaganda rusească, vorbim despre noi înșine și prin rescrierea istoriei, practic ne distrugem propria credibilitate și înlocuim uh, istoria și la o readucere în lumină a acestor crime, crime care au fost comise împotriva umanității iar noi în Europa trebuie să ne opunem categoric acestui fapt. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vitanov. Următorul vorbitor este Gurma Spaet. Un minut. Vă mulțumesc mult. Evenimentele care au dus la cel de-al doilea război mondial și chiar războiul mondial a fost evenimente tragice pentru toată Europa, genocid, holocaust, lipsa independenței, pierderea ei pentru anumite state din cauza ocupării sovietice. Iar apoi multe țări europene au suferit din cauza ocupării sovietice mai târziu și din cauza opresiunii din partea Germaniei naziste sau din partea Uniunii Sovietice. Acum, decenii mai târziu, nu putem să justificăm crimele care au fost comise de dictatorul Stalin și de dictatorul Hitler și să încercăm să le găsim scuze. Foarte multe națiuni în Europa și-au pierdut independența timp de zeci de ani și și-au pierdut și sute de mii de oameni. Trebuie să învățăm din această experiență dureroasă. Generația de atunci dispare încet încet, care a trăit-o personal această istorie și ceea ce s-a întâmplat uh, prin aceste crime Ceea ce s-a schimbat în societățile noastre prin ele trebuie să fie conștientizat. E important ca noile generații să înțeleagă ce s-a întâmplat în Europa și ce le-a permis acestor regimuri să comită crimele pe care le-au comis atât Hitler cât și Stalin. Dacă vrem acum să revigorăm istoria, atunci nu o să putem să găsim soluții dacă vrem să scuzăm aceste crime. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum următorul vorbitor e domnul Dreos Tomarco. Un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Forma cea mai gravă de distorsiune istorică este, este liniștea, tăcerea. S-a dorit uh, și la mine în țară tăcerea despre cei care au trebuit să plece din Istria și din alte zone în istoria ce, ce, cărțile de istorie au lăsat deoparte toate aceste sute de mii de italieni care au fost uh, omorâți uh, ca partizani. Iar uh, astăzi foarte mulți vor să uite alte lucruri din istoria recentă. Comuniștii din mileniul al treilea numesc în continuare fascistă o tânără, de exemplu, care a fost um, agresată de către iugoslav numai pentru că era italiancă. E clar că boicotarea de către stânga a tuturor fenomenelor care pot să semene a ceva uh, de dreapta este foarte gravă. Prizonierii tăcerii este o carte de Giancarlo, Giancarlo Pasa care, este, care a decedat, dar care vorbește exact de ceea ce se întâmplă în Italia pe temele acestea. Prizonierii tăcerii sunt aceia, după cum a zis și președintele Sergio Mattarella, care distorsionează istoria pentru ca să-și capete confortul uh, pe care îl dă uitarea și noi trebuie să combatem aceste fenomene. Mulțumesc, domnule Dreosto. Iar acum are cuvântul domnul Stanciarelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să profit de această dezbatere interesantă cu privire la distorsionarea și denaturarea istoriei pentru ca să îl, îi amintesc și eu pe Giancarlo Panza, unul din jurnaliștii um, apre, italieni cei mai apreciați, care a murit duminica trecută și care nu făcea parte din, um, câmp, din tabăra mea politică, era de stânga, dar a avut puterea să meargă împotriva curentului, iar recitind, și-a recitit una din cele mai um, controversate pagini din secolul XIX din istoria italiană. De exemplu, Uh, un capitol în care vorbește de uh, crimele comise de partizanii comuniști după 1945, l-a, acuzat, o, l-a, l-a costat o acuzare de revizionism din partea stângii și din partea altor forțe politice care se numesc ele însele democratice. Dar, de fapt, uh, relatarea corectă a faptelor uh, întâmplate l-au costat pe acest jurnalist.

señora presidenta la verdad es que este debate me parece oportuno. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este o dezbatere care vine la momentul oportun, pentru că au existat încercări de a falsifica istoria. Și, din păcate, acest lucru se întâmplă destul de frecvent. Chiar în această dimineață doamna Udecan din uh, partidul Brexit a spus că ideea inițială a Europei a fost un acord de liber uh, schimb și că dacă și-ar fi respectat acest ideal, Regatul Unit uh, ar fi rămas încă membru, dar e fals acest lucru. Declarația Schuman vorbea în mod clar despre uh, o federație europeană și asta se întâmpla în 1950. Asta ne arată foarte clar că atunci când ne condamnăm proprii înaintași. De aceea, cred că trebuie să recunoaștem uh, aceste tragedii, dar și lucrurile bune pe care le-am făcut în trecut. Mulțumesc foarte mult, domnule Rui de Următorul vorbitor este Petra Austrevicius, un minut. Gerbiamă pirmininke, comisare, colegos. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule, doamnă comisar, dragi colegi în numele șoviniștilor și naționaliștilor, istoria devine un instrument uh, politic. Ea este rescrisă. În Rusia se rescrie istoria, este instrumentalizată pentru ca oamenii care trăiesc acolo să fie montați împotriva statelor europene și pentru ca să îi, le distragă atenția oamenilor de la problemele cotidiene. Dacă nu avem uh, o relatare adevărată a faptelor, atunci uh, este foarte grav. Același lucru se întâmplă și cu sentința împotriva lui Yuri Dimitriev, care este fondatorul memorial și este de militant pentru drepturile omului, care a luptat toată viața pentru ca să amintească de victimele, milioanele de victime ale regimului stalinist. Avem uh, gropi comune și au fost descoperite și altele în ultima vreme. Iar uh, din surse oficiale s-a spus, se pare, așa zis, că nu e vorba de um, omorârea uh, acestora, ci e vorba de omorârea unor uh, membri ai Armatei Roșii și imediat după ce a spus acest lucru a fost uh, arestat. Putin folosește metodele pe care le-au trăit și aceste victime, iar uh, denaturarea istoriei arată că cei care admiră pactul Ribbentrop-Molotov încearcă de fapt să manipuleze și istoria secolului 21. Mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenție, domnule Austrevicius. Iar acum are cuvântul domnul Snicniec Cuzniuc, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În septembrie 2019, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care spunea că pactul de non-agresiune din 1939 între cel de-al treilea Reich și Rusia, precum și protocolul la acest uh, acord, prin care cele două țări și-au uh, împărțit zonele de influență, a fost cauza imediată a războiului. Drept urmare, pe 1 uh, septembrie 39, Polonia a fost atacată de Germania și pe 17 septembrie de către Uniunea Sovietică. Și alte țări uh, din Europa Centrală au fost atacate. Ca urmare a acestei rezoluții, președintele Putin a falsificat uh, în mai multe rânduri istoria și ar trebui să condamnăm această falsificare a istoriei. Și ar trebui să cerem Comisiei să ia măsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule Cuzmiuc. Acum Peter Polak, un minut. Ďakujem pekne. O pár dní, presne 27. januára, si pripomenieme 75. výročie od oslobodenia koncentračného tábora v Osienčine. Acum am comemorat uh, cea de-a șap- al 75-lea aniversare de la eliberarea lagărului de la Auschwitz, loc unde au murit uh, sute de mii de oameni, oameni care au uh, fost nevinovați, dar trebuie să mai subliniem încă o dată că nu există conceptul de subom, de untermen și nu există rasă superioară față de alta. Milioane de oameni au murit numai pentru că erau evrei sau pentru că erau romi. Când Hitler, dacă Hitler ar fi câștigat războiul, eu astăzi nu aș vorbi în fața dumneavoastră, pentru că eu sunt rom de origine. Și este o rușine pentru acest Parlament faptul că, în continuare, mai are în sânul său fasciști care neagă Holocaustul. Holocaustul s-a întâmplat și nu pot fi negate și nu pot fi denaturate aceste evenimente tragice. În al doilea război mondial au murit oameni și pentru că au tăcut, pentru că nu s-au exprimat. Și astăzi trebuie să spunem ceva. Trebuie să spunem ceva împotriva fasciștilor, să facem ceva împotriva lor. Nu mai putem să rămânem tăcuți și să acționăm împotriva urii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Polac. Iar acum are cuvântul doamna Roza Tomașici. Un minut. Mulțumesc. Cel de-al doilea război mondial uh, a lăsat uh, urme de neșters asupra Europei. Astăzi vedem uh, că există pace și înțelegere reciprocă, însă să nu uităm că înainte și după acest război pozițiile noastre nu au fost aceleași. Unii aveau ambiții imperialiste, alții au uh, văzut uh, în război soluții pentru probleme naționale, uh, alții s-au apărat, alții au acuzat pe alții. E clar că Europa însă a fost eliberată de occidentali iar uh, uh, unii au ajuns, uh, în schimb, să fie uh, ocupați de sovietici. Dacă ne gândim puțin la toți acești factori, e absolut clar că modul în care ne reamintim istoria uh, variază. Important însă este să ne distanțăm de orice fel de infracțiuni uh, uh, înfăptuite de comuniști, naționaliști sau alții. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Tomașici! Roza Iurnevicene are cuvântul. Un minut. Aš noriu pradėti linksmiau. Visų pirma, noriu padėkoti Rusijos prezidentui. Mulțumesc. Aș dori mai întâi să-i mulțumesc președintelui Putin pentru faptul că a făcut asemenea publicitate pentru rezoluția Parlamentului European. Iar Putin se bazează pe materiale din arhivă pe care le-a publicat și folosește aceste date ca mijloace într-un război al informațiilor. Ar fi bine să îi spunem domnului Putin să publice toată arhiva de pe vremea lui Stalin, pentru că opinia publică internațională are dreptul să știe ce s-a întâmplat cu evreii, iar Putin să se gândească și la Lituania și la lituanienii care în 1991 au, uh, au, li s-a furat, cărora li s-a furat arhiva KGB-ului și cum au fost omorâți uh, cei care au luptat în rezistență în Lituania. Armata Roșie avea, se pare, dreptul și să violeze femei în drumul său și să distrugă populația pe care o întâlnea în cale. Să știe și aceasta opinia publică internațională, să știe și cum tăiau burțile femeilor însărcinate, pentru că totalitarismul începe cu minciuna și ar fi foarte bine să se știe că este așa. Mulțumesc! Antaisin sitten seuraavaksi puheenvuoron edustaja Lucia Duris. Mulțumesc, doamna Nicol Sovnova are cuvântul acum. v. twenty storočí priniesli nacistické ale aj komunistické režimy masové vraždy genocídu deportácie. regimul uh, de care vorbim a omorât milioane de oameni și este un semn de alertă pentru următoarele generații. În țara mea, neofasciștii și-au uh, pus costume și au venit în Parlament. Au venit și aici la Parlamentul European un politician care susține comunismul și care propagă ideologia comunismului este președintele Comisiei pentru relația cu Uniunea, Euro- Uniunea Europeană în Parlamentul European. Este președintele acestei delegații. Trebuie să, folos- să fo- încercăm să analizăm originile acestor fenomene. Corupția, o educație proastă în ceea ce privește istoria și toleranța noastră mult prea mare față de politicienii care pun la îndoială existența Holocaustului și care răspândesc ura. Pentru că așa se creează un teren fertil pentru extremism. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Nihol Sovnova Duris. Doamna Șoidrova. Mulțumesc. Pactul uh, Ribbentrop-Molotov a fost o dovadă despre felul în care se pot apropia regimuri totalitare. Atacul uh, în septembrie 1939 ne-a dat dreptul să folosim, uh, să considerăm Uniunea Europeană și ca pe un agresor. Și totuși uh, președintele Putin și alți comuniști pun la îndoială ceea ce s-a întâmplat și natura adevărată a pactului Ribbentrop-Molotov și spun că Polonia a fost un agresor pentru că în anii 30 s-a aliat cu Germania. Este o o minciună. Acum în franceză mai departe. Noi nu suntem noi dorim se corectează vorbitoarea că să spunem că suntem împotriva minciunilor istorice ale președintelui Putin, pentru că noi nu vrem să repetăm uh, războaiele și dictaturile din Europa și vrem să transmitem acest apel către generațiile ulterioare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova. Dau cuvântul acum următorului vorbitor, care este și ultimul, de fapt, în această dezbatere, domnul Javier Zarzaleos. Când vorbim despre trecut, uh, nu trebuie să uităm că noi nu suntem istorici, ci produsul istoriei. Și pentru a fi uh, uh, fideli istoriei, trebuie să ne amintim ce spunea Borges, și anume că nu iubirea a unit Europa, ci teama. Și s-a discutat despre tragediile Holocaustului. mai sunt unii care îndrăznesc uh, să dea lecții despre democrație, chiar și când vorbim despre Ribbentrop-Molotov. Așadar, haideți să fim uh, precauți uh, în ceea ce privește orice tentativă de distorsionare a istoriei în Europa. Orice fel de manipulare a adevărului legat de ce s-a întâmplat în lagările de exterminare um, nu își are locul aici. Această suferință a fost uh, cea care ne-a dus la construcția europeană. Mulțumesc pentru această ultimă intervenție. Și acum, în încheierea dezbaterii, aș dori să-i dau cuvântul doamnei comisar și apoi Consiliului. În primul rând, doamna comisar Iorova. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră. În concluzie, aș vrea să repet că dacă un stat membru este uh, numit, este scos în evidență în eforturile de distorsionare a istoriei, Comisia Europeană va protesta întotdeauna și va încerca să contracareze aceste informații false prin uh, conservarea independenței și pluralismului uh, presei. Se spunea că conducerea totalitară nu este realizată de naziștii sau de comuniștii convinși, ci de cei uh, care uh, nu fac distinția între adevăr și fals. Și am încheiat citatul vreau să îmi îndeplinesc misiunea de a clădi reziliența sistemelor noastre democratice, punând accentul pe educație, pe pluralismul presei și în special uh, prin um, uh, păstrarea adevărului. Doar prin acțiuni uh, clare și răspicate putem păstra această distinție între adevăr și fals. Cea mai bună abordare cu ocazia celei de-a 75 aniversări de la sfârșitul celei mai uh, mari tragedii din istorie, uh, nu trebuie să asistăm la uh, distorsionarea istoriei și nu trebuie să considerăm că victimele au fost de fapt făptașii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Briniec, din partea Consiliului, vă rog. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, trebuie să învățăm multe de pe urma istoriei noastre. În aceste vremuri, valorile comune sunt fragile și ele trebuie susținute. Viitorul Europei ar trebui să se bazeze pe valori comune, pe înțelegere reciprocă uh, a uh, istoriei noastre, uh, inclusiv a totalitarismului. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Aristo. Mulțumesc, dezbaterea se încheie aici și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, audierile în curs în temeiul articolului 7, aliniatul 1 din TU, în special în cazul uh, Ungariei, declarația ale Consiliului și Comisiei. În numele Consiliului are cuvântul tot doamna Briniac. Thank you. Mulțumesc. Domnule președinte, distinși eurodeputați, respectarea statului de drept, care este un pilon al valorilor noastre comune, este în centrul Uniunii Europene și influențează direct viața de zi cu zi a cetățenilor noștri și mediul în care își desfășoară activitatea companiile noastre. Deficiențele în acest domeniu uh, Uh, fac ca societățile noastre și uniunea noastră să fie mai vulnerabile atât la nivel intern cât și extern. Țesătura societăților noastre se bazează pe democrație, pe statul de drept și drepturile fundamentale. Aceste elemente sunt interconectate, interdependente și se consolidează reciproc. Unul nu poate să existe fără celelalte. Există două proceduri în baza articolului 7.1, prima referitoare la Polonia, cealaltă la Ungaria. În ceea ce privește procedura privitoare la Ungaria, ca urmare a propunerii uh, Parlamentului în 2018, au avut loc uh, două audieri uh, pe 16 septembrie și 10 uh, noiembrie în 2019. Prima audiere a avut o acoperire generală. a discutat uh, toate chestiunile care se regăseau în propunerea Parlamentului European. A doua audiere s-a concentrat pe subiecte specifice, libertatea de exprimare, inclusiv pluralismul media, libertatea academică și independența justiției. Așa cum uh, se prevede în uh, regulamentul audierilor uh, aprobat de Consiliu anul trecut în iulie, președinția finlandeză uh, a prezentat informații actualizate Parlamentului legate de procedură, ca urmare a primei audieri. Pe 4 septembrie, împreună cu reprezentanți din Croația și Germania, președinția finlandeză s-a întâlnit și cu președintele Comisiei Libe și raportorul pe acest dosar. Pe 10 decembrie, chiar înainte de cea de-a doua audiere, a avut loc un schimb informal între miniștri și Parlamentul European. Cu acea ocazie, Parlamentul a avut uh, posibilitatea să-și prezinte propunerile și opiniile ținând cont de evoluțiile recente din Ungaria. În concluzie, sub timpul uh, președinției croate avem intenția de a informa cu regularitate Parlamentul cu privire la evoluțiile legate de procedura la adresa Ungariei în temeiul articolului 7. Mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc. În numele Comisiei are cuvântul acum doamna Iurova. Domnule președinte, distinși eurodeputați, Dezbatem uh, situația din Ungaria. Este absolut esențial ca toate instituțiile contribuie în baza rolurilor uh, lor la susținerea statului de drept în Europa. În noiembrie Uh, președinta uh, Ursula von der Leyen a subliniat în această sală că statul de drept este fundația noastră și că uh, ea nu poate fi niciodată compromisă. Trebuie să ne asigurăm că se respectă acest principiu peste tot și că toate statele sunt tratate în mod egal. Iar dânsa a adăugat că trebuie să ne axăm pe dialog și prevenție, însă niciodată să nu ezităm să luăm toate măsurile necesare. Eh, cât privește situația din eh, Ungaria, Comisia a explicat deja cu diverse ocazii că împărtășește un număr eh, semnificativ de preocupări exprimate de către Parlamentul European în ceea ce privește declanșarea procedurilor în baza articolului 7. E clar că și Consiliul va avea o poziție de luat în baza acestui articol și, firește, propunerea Parlamentului uh, European va trebui să beneficieze de atenția cuvenită. Um, a, în decembrie, în ceea ce privește audierea uh, cu privire la uh, um, Ungaria, Consiliul uh, s-a pronunțat uh, uh în acest sens. Sunt diverse uh, aspecte acoperite de avizul Parlamentului care au atras atenția Comisiei. În ceea ce privește statul de drept, există uh, noi legi care au schimbat fundamental uh, structura și funcționarea sistemului judiciar, iar aceste legi au fost adoptate pe 10 decembrie fără consultări publice sau fără consultarea Comisiei de la Veneția. Noi estimăm, uh, noi evaluăm acum această legislație. Pe 10 decembrie 2019, uh, Curtea Supremă din uh, Ungaria a dat o hotărâre care spunea că atunci când s-a citat o hotărâre preliminară a Curții uh, Europene de Justiție, s-a acționat în ilegalitate de către instanța care a făcut-o. Uh, există, practic, acest mecanism preliminar uh, și e clar că Consiliul pentru Justiție din Ungaria încă se mai confruntă cu dificultăți. În ceea ce privește pluralismul mass mediei, în decembrie anul trecut, șase organizații internaționale ale jurnaliștilor uh, și ale mass media au publicat un raport care uh, afirmă că din 2010 uh, guvernul maghiar în mod sistematic a dezmembrat pluralismul mass mediei, mai ales pentru că guvernul Uh, uh, concentrează uh, în mâinile sale majoritatea um, grupurilor media. Ne preocupă impactul fuziunii a mai mult de 400 de publicații și toate acestea au fost analizate de Centrul pentru Pluralismul și Libertatea Mass Mediei în iulie. Asta practic uh, a uh, presupus că uh, lipsa de pluralism a mass mediei din Ungaria va fi exacerbată prin această fuziune. Autoritățile de examinare națională și organismele de media ar fi trebuit să supravegheze acest proces. Centrul european uh, de uh, universitar european și a mutat uh, sediul de la Budapesta. Um, diverse instituții de cercetare au fost deja criticate de comunitatea cercetătorilor internaționale pentru că 15 institute academice au fost detașate de la Academia de Științe Maghiară trebuie să urmărim îndeaproape toate aceste uh, evoluții, iar Comisia uh, a arătat deja că este hotărâtă să folosească toate instrumentele pe care le are la îndemână pentru a uh, uh face față preocupărilor uh, um, ridicate de uh, cei interesați în acțiunile guvernului maghiar s-au lansat mai multe proceduri de încălcare împotriva Ungariei care se leagă de uh, dreptul organizațiilor uh, societății civile, de libertatea academică și drepturile uh, migranților și a solicitanților de uh, azil. Comisia folosește și alte instrumente uh, precum semestrul european în acest sens. Uh, în iulie 2019, pe 9 mai precis, uh, Consiliul a urmat uh, o propunere a Comisiei care recomanda ca Ungaria să consolideze independența sistemului judiciar și să consolideze aparatul de luptă cu corupția, chiar și prin îmbunătățirea practicilor procurorilor și îmbunătățirea accesului la informații. Pentru a conchide, aș vrea să reamintesc faptul că Comisia rămâne gata să se implice în discuții cu autoritățile maghiare pentru a discuta și a rezolva toate aceste probleme. Până la urmă este vorba despre chestiuni de interes pentru Uniunea Europeană, uh, pentru statele sale membre și pentru cetățeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc și trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor din partea PPE. Are cuvântul doamna Mețola. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, discutăm aici despre statul de drept din nou și este foarte îngrijorător ca subiectul să fie din nou pe ordinea de zi. Poziția PPE-ului a fost întotdeauna foarte clară și foarte coerentă despre toate țările. Vrem ca statul de drept să fie întotdeauna protejat și aceasta într-o manieră clară și cu proceduri transparente. Asta este ceea ce noi considerăm și în continuare este valabil. Fără stat de drept, instituțiile sunt distruse nu avem protecție pentru cetățeni și nu avem încredere în uh, țări, în celelalte țări. Cetățenia europeană înseamnă să protejăm drepturile cetățenilor și asta este ceea ce face Uniunea Europeană. Această Uniune, acest Parlament ar trebui, deci, să protejeze necondiționat statul de drept. De fiecare dată va trebui să ne punem de partea cetățenilor, de partea justiției, de partea ceea ce este drept. Și n-ar trebui să facem niciun compromis când e vorba de aceste principii. Nici o țară n-ar trebui să o facă, nici Uniunea Europeană, nici o instituție. Comisia Europeană trebuie de asemenea să protejeze valoarea statului de drept. Nu este acceptabil niciodată ca vreo țară să respecte statul de drept în timp ce altele să nu o facă. Valorile pe care se bazează Uniunea Europeană trebuie întotdeauna să aducă țările împreună. Și în timp ce trebuie să asigurăm toate aceste principii, trebuie să întărim mecanismele care reușesc să protejeze statul de drept. Metodele pe care le folosim în momentul de față nu creează încrederea necesară de care au nevoie cetățenii care trăiesc acolo. E nevoie de o schimbare care nu mai poate să se lase așteptată. Trebuie să avem un mecanism de control care să se aplice tuturor țărilor la fel și trebuie să măsurăm totul cu aceeași măsură. Fiecare țară trebuie să fie verificată, controlată și așa credem noi că putem să-i reprezentăm cu adevărat pe cei care ne-au ales. Așa ne protejăm cetățenii împotriva celor care atacă statul de drept. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc pentru S&D. Are cuvântul acum doamna Spurec. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Au trecut 17 luni de când a fost lansată procedura împotriva Ungariei în baza articolului 7. Situația din Ungaria s-a schimbat? Atunci, Parlamentul European a pretins că autoritățile maghiare limitau libertatea presei, iar universitățile denunțau corupția justiției și încălcarea drepturilor minorităților. Acum, în Comisia Libe, lucrăm la un raport cu privire la situația din Ungaria dar uh, chiar și fără acest raport, situația este clară. Audierile care au avut loc în baza articolului 7 nu au dus la niciun progres. Sigur, nu este doar problema Ungariei, pentru că articolul 7 uh, a fost uh, declanșat și în ceea ce privește situația din Polonia. Haideți să recunoaștem, Uniunea Europeană nu are acum capacitatea de a restaura rapid statul de drept în statele membre. De aceea a venit momentul să creăm un nou mecanism. Haideți uh, să uh, legăm uh, conformarea cu statul de drept de alocarea fondurilor europene. Mulțumesc foarte mult din partea Renew Europe, doamna Strugariu. I came here with a thought of, uh... Am venit aici cu gândul de a spune că câtă vreme salutăm audierile organizate de Consiliu, suntem preocupați de lipsa de implicare a Parlamentului European uh, în ceea ce privește viitoarele proceduri și viitorii pași. Dar, de fapt, nu vreau să vorbesc despre proceduri și mi-am schimbat uh, părerea. Cred că trebuie să vorbim despre faptul că e o rușine ceea ce uh, faceți dumneavoastră, domnule Orban, cu țara dumneavoastră. Este o rușine uh, ce faceți uh, cu locul pe care îl merită Ungaria în Europa. E rușine cu ce faceți în ce privește uh, libertatea academică, libertatea mass media, libertatea artistică, societății civile și uh, cu orice altă libertate de uh, altfel. Uh, nimeni nu a obligat pe cineva să se alăture Uniunii Europene. Este vorba despre o opțiune spre progres și despre un angajament luat pentru niște valori europene pe care uh, țara dumneavoastră uh, l-a asumat. Nu respectați uh, aceste uh, opțiuni. Uh, Ungaria a crescut și s-a dezvoltat dezvoltat atât de frumos cu bani uh, europeni. La fel s-a întâmplat și cu uh, Polonia, iar acum, practic, uh, construiți imperii bazate pe ură, pe manipulare, folosind bani europeni. Sunteți o rușine. Și dacă nu avem suficiente proceduri, atunci poate ar trebui să gândim câteva proceduri. Dacă nu avem legi, atunci poate ar trebui să facem niște uh, legi și să facem tot ce este necesar pentru a nu vă permite dumneavoastră și uh, oricui altcuiva care își dorește să-și uh, facă țara de rușine să poată să o facă astfel. Și acum un ultim gând pentru con- Consiliu. Uh, cooperarea și uh, transparența dumneavoastră nu uh, dor, mai ales dacă sunt în interesul uh, cetățeanului și Uniunii și valorilor europene. Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum din partea verzilor are cuvântul doamna Delbos. Corfield, două minute. Euh, în calitate de raportoare a Parlamentului European pentru Ungaria, aș dori să amintesc că președinția finlandeză a lucrat uh, în mod curajos și hotărât, dar și serios. Și aștept același lucru de la președinția croată. Procedura prevăzută la articolul 7 alineatul 1 împotriva Ungariei trebuie să continue. Am crezut și chiar am fost îngrijorați la un moment dat că situația să nu fie blocată, înghețată și datorită audierilor care au fost organizate de președinția finlandeză am putut vedea o mică evoluție, doar o mică evoluție, dar cerem astăzi președinției lor croate și germană să continue munca pe care au lăsat-o finlandezii. A fost o primă etapă importantă pe care au făcut-o ei. N-a fost ușor să evalueze un alt stat membru cu care te afli în Uniunea Europeană împreună și totuși a fost un mecanism inovator care a funcționat. Trebuie să continuăm, poate e nevoie de o altă audiere, o audiere pe folosirea fondurilor Uniunii Europene, ar putea să fie un subiect de interes. Doamnă Iurova, ați vorbit despre independența mass media. S-ar putea ca fondurile europene să permită în Ungaria concentrarea um, puterii la anumite medii, aș vrea să spun ca și doamna Strugariu că avem o problemă instituțională în același timp. Parlamentul nu este uh, primit la aceste audieri în man- într-o manieră oficială și trebuie deci să schimbăm uh, acest lucru. Rezoluția pe care o votăm mâine vorbește de două proceduri de, împotriva Poloniei, împotriva Ungariei și nu există justiție de tratament uh, și, și uh, fairness în aceste două proceduri. În cazul Poloniei, Comisia este audiată în Ungaria, în cazul Ungariei. Noi, Parlamentul, nu am fost momentan audiați deloc, iar reuniunile nu sunt satisfăcătoare și crede, creat creați un precedent care va permite să nu se creeze egalitate între cele trei instituții și trebuie să se termine cu acest tratament inegal. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum din partea ID are cuvântul domnul Rivier. Mulțumesc. În ceea ce privește declanșarea articolului 7 împotriva Ungariei, Comisia are doar rolul de a asigura secretariatul Consiliului, pentru că uh, doar această națiune suverană trebuie să tranșeze această dezbatere, care nu este deloc juridică, ci politică. Parlamentul European s-a grăbit să declanșeze o procedură împotriva unui stat membru unde uh, conducătorii sunt aleși uh, liberi și uh, cei care vor să-i succeadă lui Victor Orban ar vrea să acționeze aici. Fides, cu primul său ministru, a obținut cel mai mare scor la alegerile europene, aproape 50% dintre voturi, iar această încrâncenare împotriva Ungariei este um, un refuz al politicilor lui Victor Orban de a refuza politica suicidară de primirea migranților în Europa și uh, unii vor să protesteze împotriva uh, legii care asigură transparența cheltuielor ONG-urilor și aceasta dă dovadă de uh, rea credință. Vorbiți despre imixtiunea Rusiei, însă pe de altă parte, uh, când Ungaria oferă o soluție de transparență, o considerați uh, nedemocratică și aceasta dovedește uh, faptul că această procedură este um, menită eșecului și în realitate și Polonia și pentru că Ungaria uh, refuză această procedură privind migrația. Și mă bucur că se întâmplă așa. Mulțumesc din partea ECR. Are cuvântul acum domnul Procacini, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. A fost odată un guvern legitimat de alegeri uh, democratice, a fost odată libertatea de autodeterminare, dreptul de a-ți proteja propriile frontiere, de a-ți iubi rădăcinile, cultura uh, și religia, dar uh, marele gardian roșu al tratatelor, Franz Timmermans, plin de socialism, de aroganță și de birocrație, a venit să declanșeze articolul 7. Această poveste s-a întâmplat în Polonia, în Ungaria, dar s-ar putea întâmpla oriunde. Un, un castigabis centrum emendabis. Dacă folosim politic articolul 7, se lovește un popor pentru ca să educi 100. Probabil că în același timp uh, se consideră și superior față de ceilalți. Dar noi trebuie să știm și vreau să vă pregătiți la o nouă procedură, tot din, din articolul 7, poate și în Italia, dar ar fi bine să se dea posibilitatea poporului să voteze dacă își dorește așa ceva sau nu. Mulțumesc! Vă mulțumesc, iar acum, din partea GUE, NGL, doamna Bierc, două minute. Eu sunt stolt över att Parlamentet. Mulțumesc. Sunt mândră de faptul că Parlamentul European a luat um, poziție în ceea ce privește ce se întâmplă în Ungaria. Noi susținem um, democrația, statul de drept și dreptul, um, dreptul, dreptul persoanelor uh, libertatea presei este limitată, libertatea uh, civică și uh, universitară la fel și e clar că este pentru prima dată când o universitate își mută sediul. Uh, vedem că guvernul atacă și drepturile migranților, vedem că instituțiile uh, culturale uh, sunt regândite. Libertatea instanțelor este și ea pusă în pericol cu noile legi intrate în vigoare. Cred că trebuie să ne dăm seama de faptul că fondurile agricole ajung la oligari și că um, aceștia profită de pe urma lor. Drepturile uh, cetățenilor, drepturile uh, opoziției sunt încălcate. Acest lucru este uh, inacceptabil. Asta nu mai e democrație. Până la urmă, trebuie să se respecte statul de drept și toate aceste drepturi. Dacă ne gândim puțin la dreptul femeilor, drepturile femeilor, drepturile migranților, și acestea fac parte dintr-o uh, democrație. Și uh, clar că dacă lucrăm împreună putem să obținem rezultate, dar dacă nu reușim să impunem statul de drept și democrație, atunci uh, trebuie să găsim uh, alte legi care să ne permită să o facem. Um, mă gândesc că președinția aici de față, prin uh, procedurile sale, um, trebuie să găsească un mecanism în care să restabilească statul de drept și uh, asta mai ales în uh, ceea ce privește cadrul uh, financiar. Aici trebuie să uh, uh, evităm uh, să uh, aducem prejudicii unei uh, Europe întregi pentru un stat. Ferrara. Mulțumesc. Astfel am terminat uh, runda vorbitorilor în numele grupurilor și acum îi dau cuvântul doamnei Ferrara de la neafiliați. Mulțumesc, domnule președinte. Baza pe care se fondează bazează Uniunea Europeană, drept, statul de drept, libertatea uh, libertățile fundamentale, drepturile fundamentale și limitarea puterilor în stat. Un guvern care însă încearcă să-și întărească propria putere subminând independența justiției, libertatea de exprimare sau libertatea academică, nu poate să se mai ascundă în spatele justificărilor de că ar fi fost ales democratic. Când se întâmplă așa ceva, sunt uh, lezați nu numai cetățenii care sunt, uh, își văd drepturile restrânse, dar și credibilitatea instituțiilor naționale și europene are de suferit. Și încrederea între colaborările care se pot face între state este și ea afectată. Se discute de încălcarea valorilor europene în diferite state membre în momentul de față și în Ungaria. Dar procedura prevăzută la articolul 7, din păcate, nu oferă un remediu eficient. Dificultatea de a obține majoritățile necesare pentru ca să se adopte sancțiuni face din acest instrument unul care nu poate, de fapt, să își îndeplinească scopul pentru care a fost trecut. Și um, guvernul Orban continuă astfel în deriva autoritară pe care a pornit. Avem nevoie de un mecanism european care să fie imparțial și care, pe baza unor indicatoare obiective, să poată să ofere fiecarei țări posibilități eficiente de monitorizare și intervenție, atât pentru încălcarea gravă a statului de drept, a democrației, a drepturilor fundamentale sau prin sancțiuni eficiente atunci când aceste încălcări s-au dovedit deja că au avut loc. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Iaroca un minut hogy a magyarországról szóló vita Mulțumesc. Regret că dezbaterea despre Ungaria a devenit uh, la ordinea zilei pe agenda plenarei. Nu numai pentru că Parlamentul European n-ar avea niciun rol în baza procedurii, ci pentru că este practic vorba despre o vânătoare de vrăjitoare politică. Uh, Parlamentul este colegiuitor și nu înțeleg de ce punem la îndoială independența Consiliului și Comisiei. Auzim acuzații, dar nimeni nu este interesat de situația adevărată, nimeni nu este interesat de situația independenței um, justiției și faptul că avem o toleranță zero pentru corupție și că Ungaria a dat strategia pentru romi Uniunii Europene. Nimănui nu-i pasă că majoritatea eurodeputaților de aici uh, sunt informați uh, de presa stângistă, care, așa zis, ar fi oprimată de guvernul Ungariei. Ne aflăm, iată, în mijlocul unei alte dezbateri care merge împotriva literei și spiritului tratatului european. Un conflict legal nu poate fi reglementat cu o dezbatere politică agresivă. Asta am învățat noi în timpul comunismului. Mulțumesc, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Invelt. Îl acceptați? De la doamna Invelt. Da, doamna Invelt, aveți cuvântul. Mulțumesc. Dragă colegă, în primul rând aș vrea să fac o mică corecție. Nu avem o dezbatere despre Ungaria, ci o dezbatere despre atitudinea guvernului Ungariei și nu e același lucru. Vreau să vă întreb un lucru. V-ați referit. Bine, și titlul este foarte precis. Eu mă refeream la declarația stimatei colege. Am o întrebare, dacă îmi dați voie. Tot repetați aceleași lucruri. Spuneți că noi facem acuzații. Domnule coleg Sayer, mă lăsați să pun întrebarea? Pot să pun întrebarea? Pot să o fac? Vă rog. Vă rog să respectați regulile. Nu întrerupeți vorbitoarea, vă rog. Tot repetați aceleași acuzații. Spuneți că suntem informați de presa de stânga. Nu prea sunt sigură ce înseamnă presa de stânga, dar mă rog, includeți în această presă de stânga trei comisii europene de succes, Comisia de la Veneția, OCDE și mai trebuie să mai continui. Toate acestea sunt instituții independente, nu sunt nici de stânga, nici de dreapta, uh, nu sunt uh, controlate de nimeni. Stânga, dreapta, nu contează. Dar unde este presa de stânga la care vă referiți? Vă mulțumesc. Doamna Iaroca, aveți 30 de secunde să răspundeți. Mulțumesc foarte mult. Doar Cinci ONG-uri v-au dat informații. Știu acest lucru pentru că am lucrat la raportul Sargentinii. De aceea ați eliminat părțile despre rom pentru că ați realizat că sunt numai minciuni. Acestea vă dau informații greșite. Vă invit să veniți în Ungaria și să vedeți cu ochii dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Barley. Are cuvântul un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Ieri, procurorul uh, Curții Europene a cerut din nou o procedură în urgență. Și aceasta este probabil ceva care respectă legea. Sper că și doamna a acceptă așa ceva. Când uh, o, se încalcă Carta Drepturilor Fundamentale este foarte grav și e bine că avem Curtea Europeană de Justiție în aceste timpuri, pentru că, din păcate, articolul 7, atât împotriva Ungariei cât și împotriva Poloniei, se cam blochează. Uh, iar uh, atunci când uh, părinții fondatori au creat această procedură, articolul 7, nu credeau că două state membre se vor abate atât de rău de la principii și drepturile ale Uni- Uniunii Europene după atâția ani. Asta este ceea ce s-a întâmplat și de ieri și, doamne Mețola, nu, nu așa este. PPE-ul nu a fost întotdeauna coerent și nu a apărat întotdeauna statul de drept, ci mai ales atunci când a fost vorba de um, Ungaria, PPE-ul nu a vrut să găsească cuvintele clare de care ar fi fost nevoie față de guvernul Orban. Avem Curtea Europeană de Justiție, dar nu putem să ne bazăm numai pe această curte. Avem nevoie de măsuri suplimentare, trebuie să ne asigurăm că aceste regimuri nu folosesc și um, fondurile europene pentru ca să-și cumpere bunăvoința cetățenilor. E nevoie de aceea de posibilități de sancționare financiară, e nevoie de încercarea de a păstra Um, o coerență între faptul că primești bani, deci trebuie să respecti drepturile fundamentale. În Ungaria există mulți democrați, există foarte mulți prieteni ai Europei, pe ei trebuie să-i ajutăm și ei trebuie să aibă și posibilitatea să acționeze. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Donat. Un minut. Köszönöm, ahogy uh, több kollégánktól is hallott. Mulțumesc foarte mult. Ca și mulți dintre eurodeputații noștri pot să spun că uh, guvernul Orban fură deja de 10 ani banii Uniunii Europene și uh, dezmembrează sistemul juridic și statul de drept. Noi nu am făcut pași reali pentru a-i opri. În continuăm să aruncăm bani spre Ungaria, bani folosiți de guvernului uh, Orban în loc să ajungă la îngrijiri medicale, școli și așa mai departe. Uh, Ungaria, guvernul maghiar uh, primește astfel semne de încurajare. Dacă e să analizăm puțin Ungaria, ne putem da seama că de când dezbat europenii toate aceste uh, chestiuni, uh, s-au uh, mai tot făcut pași împotriva democrației în Ungaria. Acționează total nepedepsiți, uh, fac comentarii împotriva uh, romilor din Ungaria care nu se mai simt bine acolo calcă în picioare valorile europene câtă vreme noi continuăm să discutăm situația dezbatere după dezbatere. Consiliul European a fost uh, redus practic la tăcere în ceea ce privește această uh, chestiune. Ceea ce funcționează, uh, știm deja, e că ceva ce nu poți evita, nu severitatea unei pedepse. Aveți o, din partea lui Sven Simmons o, un cartonaș albastru, îl acceptați? Da, bun. Domnule Sven, aveți cuvântul. 30 de secunde. Cred, cred că este foarte important în această dezbatere să facem diferența între fapte și afirmații politice. De aceea, stimate colegă, ar fi foarte bine ca într-o intervenție ca aceasta să vorbiți de fapte concrete și să vă orientați după statul de drept, după legi. Să ne dați exemple concrete care sunt dovedite. Cred că ar fi foarte important. Sunteți de acord? You have the floor to answer. Aveți cuvântul pentru a răspunde ahogy már rengeteg mindenkitől hallhattuk, tele van tények. Cum au spus și alții, uh, masa se prăbușește sub uh, greutatea dovezilor. Veniți uh, în Ungaria și vedeți ce se întâmplă pe pielea dumneavoastră. Nu puteți separa faptele de politică, pentru guvernul maghiar nu face nimic altceva decât să suprapolitizeze diverse subiecte și să arate cu degetul spre alte state. Unii fac așa, alții fac așa, câtă vreme, de fapt, uh, se combină regulile uh, în această țară într-o manieră nemai întâlnită în, uh, într-un alt stat. Practic, se dezmembrează statul de drept și trebuie să trăiești acolo ca să înțelegi asta, ca să înțelegi ce se întâmplă cu libertățile. Noi vom continua câtă vreme guvernul continuă să aibă o majoritate de 2, de 2 3. Uh, doamna Cumne pentru uh, un minut. Mulțumesc. Care era obiectivul articolului 7? Și anume protejarea drepturilor cetățenilor și a statului de drept. Acum trebuie să ne întrebăm care ar trebui să fie gravitatea situației ca să intervenim? Ce ar trebui să se întâmple ca să se respecte dispozițiile tratatului? Problema este la nivelul guvernelor Uniunii Europene care se tem să fie supravegheate, dacă așa este, atunci e ipocrizie. Uniunea Europeană trebuie să acționeze încă de pe acum, pentru că altfel cu toții vom pierde încrederea pe care ne-au acordat-o cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul în numele grupului ID. Văd însă că avem din ce în ce mai multe dorințe de cartonașe albastre constat că se întețesc, dar trebuie să spun că la fiecare vorbitor nu o să mai permit decât un singur cartonaș. Cine ridică mai repede primește cuvântul pentru ca să pună întrebarea. Dar mai